Colleagues, I propose we start uh, the most important. Vă propun să începem, dragi colegi. Membrii cei mai de vază și importanți sunt prezenți deja în sală, așa că v-aș propune să începem, precum să apare în ordinea de zi, cu raportul Barbarei Spinelli în privința aplicării Cartei Fundam Drepturilor Fundamentale în cadrul juridic al Uniunii Europene. Barbara, ai cuvântul. Merci, président. Devant cette foule de... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt mulțumită că pot lua cuvântul în fața unei mulțimi de deputați. O să-mi fac prezentarea în italiană. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru atenția pe care au acordat-o propunerii de regulament și pentru contribuțiile aduse. Sunt convinsă că pe anumite puncte va fi posibil să lansăm o cooperare intensă și că vom ajunge la poziții de compromis cu care toată lumea să fie de acord. Mă gândesc, de exemplu, la rolul pe care îl poate juca Agenția pentru Drepturi Fundamentale, aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, respectarea drepturilor fundamentale în cadrul acțiunii externe a Uniunii. Cu toate acestea, există propuneri de ale mele care par să nu se se bucură de sprijin de o parte eh, a grupurilor politice, câteodată anumite grupuri, câteodată chiar toate. Pentru a putea trece la următoarea etapă, și anume formularea concretă a propunerilor de compromis, aș vrea întâi de toate să vă supun atenției o logică referitoare la ambiția de fond care m-a determinat să uh, formulez raportul în această formă, în etapa istorică pe care o traversează Uniunea. Nu traversăm o perioadă nici ușoară, nici armonioasă în viața Uniunii Europene. Uh, există poziții foarte divergente și există și o neîncredere uh, destul de larg răspândită în instituțiile europene și n-aș vrea ca în fața unei crize așa de ample de încredere și speranță, noi, deputații de la Bruxelles, să ne transformăm în niște simpli apărători ai vechii ordini și să ne arătăm incapabili de a ne gândi la o ordine nouă și să ne blocăm cu atât mai mult în uh, situația actuală, tocmai acum când ni se cere să ascultăm uh, nemulțumirea care există în rândul oamenilor pentru a găsi răspunsurile potrivite. Mulți dintre dumneavoastră se pregătesc pentru o campanie electorală foarte sensibilă pentru alegerile noului Parlament și cred că relansarea uh, acestor eforturi Relansarea Cartei Drepturilor Fundamentale și transformarea sa într-o structură mai amplă ar fi un prim răspuns la neîncredere, la cererea de drepturi și adresa resentimentelor și chiar furiei. Nu mai e momentul să scoatem sabia din teacă <laughs> pentru a apăra pentru a apăra o ordine care se destramă în fața noastră și pentru a susține instituțiile europene, pentru a ne limita, altfel spus, la a fotografia situația actuală, a rămâne înghețați aici și um, a refuza coduri absolut noi de funcționare. Vechea ordine la care mă refer s-a concretizat foarte clar în mandatul actual. În primul rând, dezastrul din Grecia Vreau să vă reamintesc că Juncker a fost cel care în 2 iunie a vorbit despre un dezastru și despre demnitatea unui popor călcat în picioare din uh, neștiință, neatenție sau indiferență. Cred că indiferența este unul dintre păcatele majore ale lumii politice, alături de păcatul omisiunii. După Grecia am avut Brexitul cu niște uh, Uh, dimensiuni sociale deloc irelevante, apoi uh, lupta dintre politica expansivă și cea de austeritate în negocierile privind legea bugetului în Italia și, mai de curând, vestele galbene în Franța. Și, în acest context, n-aș vrea să renunț la anumite aspecte centrale care se regăsesc în raport. N-aș vrea ca toți împreună să lăsăm impresia că nu știm să privim, nu știm să înțelegem, nu știm să facem față cu curaj și inventivitate uh, destrămărilor societății care stau la baza multelor dintre eșecurile Uniunii. Vorbim de nemulțumirea legătorilor voștri, ai noștri și nu putem să răspundem cu o nemulțumire uh, simțită, chiar dacă este justificată, în rândul clasei politice, elitelor și instituțiilor, care astfel vor demonstra încă o dată infinita lor slăbiciune, dacă nu știu să-și facă autocritică și să se reinventeze. Se, re- se reinventeze mai ales uh, în jurul acestor drepturi, în primul rând drepturi sociale să dai vina pe nemulțumiți, să cauți să te refugiezi față de un inamic invizibil pe care cu dispreț îl numești populism, înseamnă să răspunzi de mulțumirii cu nemulțumire și să perpetuezi iarna aceasta în care vom continua să ne ducem traiul fără să îi convingem pe cetățeni și să-i aducem în starea în care vor uh, deveni absolut neinteresați de dreptul la vot universal. Am vrut să menționez toate aceste lucruri, pentru că dacă nu avem o adevărată Constituție, uh, Constituțiile nu sunt puse în aplicare. Constituția americană începe cu sintagma We the People și există un nucleu la care de-a lungul timpului s-au adăugat amendamente. Carta Drepturilor Fundamentale este Constituția noastră cea adevărată și amendamentul cel mai important este recunoașterea oficială că aplicarea nepasivă, deci proactivă a Cartei Drepturilor uh, Fundamentale nu reprezintă în niciun fel o extindere a competențelor Uniunii, ci ar trebui să reprezinte esența sa. Având în vedere că sala e practic goală, Mă lungesc un pic și vreau să vă mai dau niște explicații încheind cu cuvintele lui Machiavelli, ca să mă faci mai ușor înțeleasă. Înțeleptul va acționa ca cei mai vicleni care, arcașii cei mai vicleni care consideră că locul care trebuie să fie lovit este prea departe și care, cunoscând limitele arcului, vizează mult, mult mai în sus decât țintă. Nu pentru a se asigura că săgeata lor ajunge așa de sus, ci pentru a putea, țintind așa de sus, să centreze și să țintească direct în adversar. Merci, madame. Mulțumesc, doamna raportor. Pentru grupul PPE înțeleg că avem uh, pe domnul prin care va vorbi în numele lui Elmar Brock ca azi dimineața. Mulțumesc, domnule președinte, dar încă o dată sunt vocea lui Elmar Brock este la congresul partidului, de fapt, domnul Brock, în Berlin. Prin urmare, aș zice că are o absență motivată, dar ne-a transmis un text pe care să-l citesc. Vreau să mulțumim, în primul rând, doamnei raportor, mulțumim, Barbara, în ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale. Valoarea juridică uh, îi dă același statut ca tratatele și este o realizare a tratatului de la Lisabona și trebuie recunoscută ca atare mai des. Raportorul a făcut eforturi mari, a studiat aplicarea cartei și a prezentat o serie de concluzii și recomandări relevante. Cu toate acestea, multe dintre amendamentele care au fost depuse de grupul nostru la acest raport arată faptul că în grupul nostru există o problemă cu acest text. Sunt prea multe să le menționăm pe fiecare, dar să vă explic problema pe care o avem cu abordarea din acest raport. Per ansamblu, limitele referitoare la aplicarea cartei, care se regăsesc la articolul 51, sunt un aspect care nu se regăsește întotdeauna așa cum ar trebui în textul propus. În ceea ce privește drepturile sociale, trebuie să arătăm că în acest domeniu competențele revin în mare măsură statelor membre. Carta nu poate să depășească limitele tratatelor și să definească noi sarcini pentru Uniune și de asemenea nu poate schimba responsabilitățile și competențele din tratate. Riscul este ca prin ignorarea acestor limite să se nască false așteptări cu privire la ce poate face Uniunea Europeană. Îmi, cere, îmi pare rău că nu putem discuta aceste lucruri astăzi, dar sper să putem discuta împreună cu raportorii din umbră și să ne implicăm în discuții constructive. Mulțumesc, stimate coleg! pentru grupul SND, Ramon? Nu eu, dar o să intervin eu în numele colegii Silvia Cauman. În primul rând, aș vrea să vă cer scuze, aș vrea să-i cer scuze Barbarei, doamnei raportor, pentru că în numele doamnei Kaufman, care cred că participă la congresul de la Lisabona a grupului socialist congres care are loc chiar în această fine de săptămână. E un congres foarte important și sper că Barbara poate înțelege această absență. Am ajuns și eu un pic târziu și poate că nu o să am timp să intervin și eu în nume propriu la acest subiect uh, interesant care Însă aș vrea să spun că pentru grupul nostru acest raport al doamnei Spinelli este unul foarte important. Am fost întotdeauna de părere că Uniunea Europeană nu a știut să încheie soluții de compromis, să găsească soluții de compromis în domeniul social. Și cartea, cartea aceasta a drepturilor fundamentale a fost un instrument care a ajutat la depășirea divergențelor, pentru că motivul principal pentru care politicile noastre nu sunt uh, mai apropiate de îndeplinirea obiectivelor cartei sociale țin de această competență națională pe care țările și-au păstrat-o ca element de competitivitate. Și, din păcate, asta a, a împiedicat uh, concretizarea Europei sociale și Astfel, a împiedicat și carta să capete o mai mare valoare, mai ales având în vedere criza. Uh, am discutat de mai multe ori cu doamna Spinelli cu privire la diverse rapoarte ale Comisiei AFCO în care se discuta tocmai această problemă și anume lipsa unei interpretări uh, mai directe și unei implicări mai puternice al elementelor din această carte. Ultima dată am putut discuta despre viitorul Europei și doamna Spinelli considera că acest angajament nu era bine reprezentat. Și e adevărat că această criză economică a făcut foarte multe rele în ultimii ani um, în ceea ce privește a avut un impact negativ asupra modului în care Europa socială este acceptată de, de cetățeni pe care își doresc să o vadă în continuare. Și cartea, acea, eh, cartea aceasta reprezintă o foaie de parcurs și de aceea grupul nostru dorește ca să participăm și noi la acest raport cu punctele noastre de vedere pe care le vom concretiza în niște amendamente. Nu pot să spun mai multe lucruri, îmi pare rău că Silvia nu este prezentă aici, v-am spus de ce, dar grupul nostru este deschis, suntem deschiși să colaborăm cât mai îndeaproape posibil cu doamna raportor pentru a ajunge la un raport care să fie interesant pentru noi toți. Mulțumesc! Foarte bun, mulțumim, Ramon. Celelalte grupuri nu sunt reprezentate în sală. O observație din partea mea ar mai fi de făcut. Am parcurs hotărârile Curții de Justiție și am discutat cu președintele Curții și cu judecători și m-a șocat să observ că Curtea dorește să se bazeze din ce în ce mai mult pe articolul 2 din tratatul privind Uniunea și pe Carta Drepturilor Fundamentale, care este până la urmă prezentarea în detaliu a ideii care este prezentată în rezumat la nivelul articolul 2. Deci, pentru a-și uh, fundamenta hotărârile, uh, Curtea folosește acest articol. Curtea are dreptul de a interpreta tratatele și, prin urmare, de a verifica, de a se asigura că valorile și principiile de bază care sunt consfințite în tratat sunt aplicate în mod corespunzător de statele membre, nu doar pentru transpunerea dreptului comunitar, dar și în sistemele judiciare interne și în diverse domenii care țin în mare măsură sau chiar 100% de competența statelor membre, nu europeană. Și asta e un aspect foarte important. Sigur că asta depinde de curte, nu de noi. Există o uh, separare a puterilor, nu avem uh, altceva decât să dăm încurajări sau recomandări pentru curte și nu putem nici de cum să facem observații referitoare la jurisprudența curții, Mm, da, și cred că totuși acest element ar trebui avut în vedere. Doamna raportor, vreți să interveniți pentru a răspunde intervențiilor? Oui, monsieur le président, je vous remercie aussi pour vos... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru tot ce ne-ați spus și vreau să mulțumesc, evident, lui Gheorg și lui Ramon pentru că au prezentat pozițiile grupurilor lor. Vreau să-i mulțumesc în special lui Ramon pentru dialogul pe care l-am avut, care este în curs de derulare și care probabil nici nu se va încheia vreodată cu privire la prezentul și viitorul Uniunii Europene. Deocamdată cam atât, nu mai am altceva de adăugat, vă mulțumesc! Très bien, je vous remercie. Alors, en ce qui concerne... Foarte bun. Mulțumesc. În ceea ce privește calendarul, am primit aproximativ 100 de amendamente. Termenul limită era 3 decembrie și astăzi, iată, am avut discuția pe baza acestor amendamente. Votul în AFCO va avea loc pe 22 ianuarie și apoi în plenară nu s-a stabilit încă data, dar va fi februarie sau probabil martie. Plenara 1, prima sau a doua plenară din martie. Propun să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume înființarea Fondului Monetar European. Aveam un aviz pe care trebuie să-l formulăm pentru Comisia Econ uh, competentă pe fond Deci Comisia Economică și Monetară și Comisia Buget sunt competente pe fond. Raportorul nostru de aviz este doamna președintă Danuta Hubner. Da, înțeleg că încă o dată purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European uh, va fi cel care îi va prezenta punctul de vedere. Gheorghe, ai cuvântul. Uh, voice. Mulțumesc, acum eu sunt vocea Danute, <clears throat> A lăsat un text lung pe care îl voi citi acum. Așadar, în urmă cu exact un an, Comisia a emis o propunere pentru a transpune fondul tratatului ESM în legislație europeană și să permită ESM să fie transformat într-un fond monetar european care să ajute um, în fondul rezoluției unice. Avem aici articolul 342 din tratat, conform care tratatul, uh, conform care Parlamentul își va da acordul. Econ și buget au hotărât să vină cu un raport interimar în care AFCO să fie uh, lider pe avizul pe care îl discutăm acum. Și în acest context aș dori să subliniez că integrarea acestor instrumente uh, elaborate în timpul crizei a fost o cerință principală a um, Parlamentului. Și asta s-a cerut în repetate rânduri, multe rapoarte în proprie inițiativă, nu în ultimul rând în februarie, raportul Verhofstadt, evoluții și ajustări ale sistemului instituțional actual și mai este raportul Brock Preso cu privire la funcționarea UE ținând cont de uh, tratatul de la Lisabona. E bine că Comisia a răspuns și a emis această propunere. Cu toate acestea aș, aș dori să spun că regret că în momentul de față tot ce se discută în grupul nostru este un amendament al acordului guvernamental despre acest <clears throat> fond pentru a permite un astfel de backstop fiscal. Acordul găsit pe acest subiect reprezintă un bun pas înainte, este totuși păcat că nu se discută problema transpunerii ESM în legislația europeană. Cu toate acestea, raportul Brock-Bresso cere integrarea ESM în legislația europeană, citez, dacă se stabilește o verificare corespunzătoare în cadrul Parlamentului European. Am încheiat citatul. De aceea vă aduc aminte că integrarea în legislația europeană, citesc din nou, trebuie însoțită de responsabilitate, verificabilitate corespunzătoare europeană. În textul meu mă refer acum la aspectele practice, cum putem asigura această transparență. În propunerea comisiei există dispoziții care țin tocmai de această uh, responsabilizare. Acest fond a trebuit să răspundă întrebărilor Parlamentului European. MFA emite un raport anual către Parlament și Consiliu și va exista posibilitatea de a organiza discuții în camera cu directorul executiv, cu președinți și ai diferitelor comisii ale Parlamentului European. Ceea ce reflectă întru totul situația altor instituții de responsabilitate financiară, Bordul European pentru Risc Sistemic, cel al uh, riscului unic, Banca Centrală, toate lucrând în uh, cadrul acesta unui mecanism unic de supraveghere. Cred că e o bună bază de pornire, dar pentru că nu toate dispozițiile se aplică în mod unic Parlamentului și Consiliului, iar de acele mecanisme de uh, verificare uh, nu sunt singurele, cred că propunerea Comisiei poate fi îmbunătățită. <clears throat> Aș dori să mai subliniez un lucru care mă îngrijorează și anume dezechilibrul între regula Parlamentului și a Consiliului în această propunere MF. Consiliul va trebui să aprobe o lungă listă de decizii legate de aceste sisteme financiare, modificările cu privire la, de, la, cu privire la capital și altele cu consecințe financiare, nu, ex, nu se spune nimic în propunere despre informarea la timp a Parlamentului despre deciziile MF. Important, dacă s-ar cere, uh, nu cer aprobarea Parlamentului pentru că ar fi prea dificil, dar vreau să avem un echilibru astfel încât Parlamentul să fie informat imediat și în mod corespunzător cu privire la deciziile luate de MF și aprobate de Consiliu. Iar apoi, pentru ca Parlamentul să-și îndeplinească obligațiile și ca mecanismul să fie corespunzător, transpunerea deciziilor și detaliile, la fel și accesul relevant la informații, va fi crucial. De aceea cer un nivel ridicat al ambițiilor, care va fi discutat într-un viitor acord interinstituțional, ca și la SSM și SRB. Aș dori să mai spun că, deși înțeleg de unde provine această cerință, sunt îngrijorat această cerință va întârzia luarea deciziilor și de aceea cer un echilibru corespunzător. Pe de o parte control democratic și responsabilitate față de statele participante și pe de altă parte nevoia de a permite acțiunile să fie luate în timp scurt. Adică în termen concret Aș saluta o discuție mai detaliată în Consiliu cu privire la termenele limită pentru astfel de proceduri, pentru procedura de urgență care să fie clarificată și pentru alte sisteme care să permită luarea mai rapidă a deciziilor. În ultimul rând, ar mai fi un lucru de spus. Articolul 6 cu privire la responsabilitatea față de parlamentele naționale ale membrilor EMF și ale altor state participante. În propunerea comisiei, EMF ar trebui să facă raportul mai devreme și parlamentele naționale pot cere întrebări în scris, dar și oral, sau pot invita directorul executiv să participe într-un schimb de păreri cu privire la progresul în implementarea susținerei stabilității financiare. Date fiind implicațiile fiscale ale deciziilor MF, cred că e important ca instituțiile apropiate de acest domeniu, adică parlamentele, să poată pune întrebări despre aceasta și să se angajeze în aceste discuții. Ar fi foarte util dacă am avea acest canal. Termenul limită este 17 decembrie și aștept cu interes discuțiile după sărbători cu toți raportorii din umbră pe toate amendamentele pe care le vor propune. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg! Și îi mulțumesc și doamnei președinte pentru o analiză atât de clară a propunerii sare, un rezumat atât de bun în care se spune că practic marja de îmbunătățire este destul de mare și în care vine și cu sugestii de îmbunătățire. Grupul socialist este reprezentat aici. Ramon, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce ne privește, în primul rând, și nu o fac uh, doar protocolar, vreau să-i mulțumesc doamnei Hunio și lui George care au uh, făcut un raport așa de o prezentare așa de importantă a unui regulament care transformă mecanismul european de stabilitate într-un fond monetar european. De asta este important acest lucru, pentru că transformă un instrument pe care criza ne obliga să îl creăm în furtuna aceea perfectă a datoriilor suverane a diferitelor țări din zona euro, și care, fără îndoială, nu avea și nu are nici acum uh, o încadrare instituțională adecvată. Doamna Hubner a făcut o treabă foarte importantă, spun, și sunt într totul de acord cu ambițiile sale și cu dorința sa ca AFCO, care evident vine cu perspectiva instituțională sau, dacă doriți, constituțională asupra acestui instrument, asupra acestei instituții chiar așa de importante din punct de vedere economic și financiar pentru Uniunea Europeană. Deci este important ca AFCO să se bucure de sprijinul uh, de sprijinul relațiilor instituționale și parlamentare adecvate. Și exact asta îmi doresc și eu, pentru că exact AFCO trebuie să includă în cele două comisii responsabile pentru acest raport, uh, buget și econ, punctul său de vedere instituțional. De aceea, în primul rând, mie mi se pare important să avem în vedere importanța instituțională a acestui nou instrument, acestui fond monetar european, cum dorește Comisia să-l numească, și Comisia și Consiliu, care va rezolva problemele mari și deficiențele mari care există legate de intervenția femeiului în criza noastră. Pentru că, doamnelor și domnilor, cred că vă amintiți că, pe bună dreptate de altfel, am fost confruntați cu o cenzură politică foarte puternică în ceea ce privește prezența femeiului uh, au fost o, sem- o seamă de decizii uh, care au avut un impact social enorm în multe țări din sudul Europei ca urmare tocmai a condițiilor care au fost stabilite de fond uh, și așa zisa troică în ceea ce privește împrumuturile care, ar fi trebuit, care au trebuit să fie date supraîndatoraților, pe care uh, piețele, apoi le, pie, pe piețe pe care apoi le pedepseam în diferite feluri. Da, lucrurile s-au terminat și din punct de vedere politic, eu cred că trebuie să dăm sens acestui efort și asta trebuie să fie făcut de comisia noastră AFCO, pentru că creăm un instrument, Fondul Monetar European, care are peste 600 uh, de miliarde și va putea cu aceste fonduri să uh, salveze, să rezolve orice criză financiară, să spunem în ghilimele, care s-ar putea produce în orice țară a membra UE. De aceea noi salutăm acest uh, efort și primim cu brațele deschise acest instrument care de altfel răspunde unei Europe care funcționează. Adesea când cenzurăm Europa în criză, uităm să recunoaștem că zi după zi, cum spunea Jean Monnet, ieșim din criză făcând noi pași care ajută la construirea acestui frumos edificiu care este Uniunea Europeană. Din punctul nostru de vedere, raportul pregătit de doamna Hubner uh, ar putea să beneficieze de trei uh, uh, idei pe care o să le formulez în amendamente, pentru că raportul domnului Huber e bun, e complet, e ambițios și e strict formulat. În primul rând, faptul că se spune că Parlamentul European trebuie să încerce să includă această instituție în ordinea juridică europeană, Asta se găsește chiar la punctul 1 din raportul său. Deci aici cred că ar trebui să adăugăm și o analiză a posibilității de a spune noi, încă din AFCO, că o nouă arhitectură instituțională trebuie să fie introdusă în noul tratat sau noile tratate, pentru că în domeniul economic uh, și financiar, guvernanța Uniunii uh, monetare deci, în acest cadru au fost create instrumente care, evident, că trebuie să fie introduse în mod corespunzător în tratate. Toate aceste lucruri sunt incluse în tratatele actuale de către Comisie, dar probabil că există o necesitate mai clară, spun eu, ca noile reforme ale tratatelor să concretizeze și să instrumentalizeze aceste organisme așa de importante, printre care se găsește și Fondul Monetar European. Econ a spus că dorește să-l numească Fondul Monetar pentru Stabilitate. Mie personal, denumirea de Fondul Monetar European mi se pare o idee bună, dar poate că Econ va cere o altă denumire. O a doua observație pe care vrem să o facem la adresa raportului doamnei președinte Hubner este nevoia de a stabili o legătură mai bună cu instituțiile Uniunii Bancare. Să nu uităm că mecanismul acesta, fondul acesta monetar european, trebuie să funcționeze și în calitate de instrument uh, de ultimă instanță de finanțare atunci când se produc crize în mediul bancar mecanismul unic de soluționare a problemelor bancare e un alt instrument care trebuie să fie introdus în tratate și a fost creat în cadrul Uniunii Bancare Europene și poate că o bancă se va regăsi în situația în care are nevoie de intervenția Fondului Monetar European. Și acest lucru nu se regăsește ca atare suficient de bine explicat. Și în al treilea rând, aș vrea că Parlamentul să ceară prin raportul său, raportul AFCO, să îi se atribuie un rol în alegerea conducătorilor, managerilor Fondului uh, Monetar European. Trebuie să avem un cuvânt de spus în alegerea celor care conduc instituțiile economice și financiare ale Uniunii Europene. Acestea sunt cele trei contribuții pe care vrem să le aducem raportului. Îmi cer scuze că m-am lungit, dar m-am gândit că grupul nostru trebuie să prezinte acest raport. Mulțumesc! Merci, mon cher coleg. Mulțumesc, stimate coleg. Dacă îmi permiteți, aș adăuga și eu câteva cuvinte personale. Precum foarte bine a spus Gheorghi în numele Danutei Hübner. Această propunere pe care Parlamentul prin Comisia AFCO a făcut-o de mai multe ori până acum vizează să bată în cuie sistemul mecanismului european de stabilitate și să-l transforme uh, într-un adevărat instrument, un instrument care să nu mai fie unul uh, instituțional, ci așa cum uh, propune și Comisia, lucru care ne este foarte mult pe plac. De altfel, dacă va fi nevoie să se vină în ajutorul unui stat membru, nu va trebui să mai facem apel la internațional și așa cum am putut verifica, după criza financiară, Fondul Monetar Internațional a intervenit uh, și în punerea la punct și în controlarea planurilor de relansare economică a țărilor care aveau nevoie de acesta. Și acest, uh, acest lucru a fost destul de mm, prost văzut de către cei care au beneficiat de aceste ajutoare. Deci, până la urmă, a fost contraproductiv. Cred că textul inițial al Comisiei trebuie totuși îmbunătățit astfel încât să se asigure o, un echilibru mai clar între competențele Consiliului și cele ale Parlamentului în această privință. Dacă Parlamentul va fi să intervină, atunci procedura nu trebuie să fie una prelungită, în uh, detrimentul nevoii de a lua măsuri cât mai rapide cu putință. Pentru că în astfel de situații se impun uh, proceduri accelerate, știm bine. Așa cum reamintea Gheorghe, SSM și SRB sunt uh, tot atâtea exemple de proceduri care tocmai că permit să se ia în seama aceste două preocupări astfel încât ele să nu se bată cap în cap. Totuși, cred că va trebui să ne punem totuși o întrebare și să încercăm să-i găsim un răspuns. Și anume, nu s-ar putea oare comunitariza întru totul acest sistem, astfel încât fondurile din Fondul Monetar European să fie ele însele fonduri comunitare? Cu alte cuvinte, vă aduceți aminte, în timpul crizei financiare care a lovit cu precădere anumite state europene, pe baza dispozițiilor juridice existente, s-au uh, creat și lansat trei uh, tipuri de mecanisme. Primul dintre acestea se baza pe un articol din tratat, dar nu mai aduc aminte exact care era acest articol, dar e vorba de tratatul de la, de la Roma. Comisia Europeană a împrumutat de pe piețele financiare numele Uniunii, a contractat credite pentru a putea veni în ajutorul unor țări care nu se aflau în zona euro a fost numit uh, așa zisul uh, ajutor pentru balanța plăților. Pentru Ungaria, Letonia și România au făcut uh, obiectul acestui ajutor. E vorba de un, o finanțare comunitară la urma urmei, pentru că Uniunea a împrumutat bani în numele acestor țări care nu puteau împrumuta direct la niște rate avantajoase. Deci, Comisia Europeană, bazându-se în numele uh, bunului credit european, a putut împrumuta bani pe care apoi a pus la dispoziția acestor țări uh, pentru a le ajuta să iasă din uh, impas. Cel de-al doilea mecanism, nu mai amintesc cum se numea, a fost unul care viza zona euro propriu-zisă și anume Comisia, tot în numele Uniunii Europene, împrumuta bani, dar uh, în sume limitate, 60 sau 70 de miliarde de euro, pentru că apoi să îi uh, împrumute la rândul ei uh, țărilor europene. Cred că Grecia, Irlanda, Portugalia au beneficiat de acest mecanism. Această sume de 60-70 de miliarde fusese calculată de către Ecofin drept a putea să măsoare capacitatea de creditare a Uniunii Europene pe baza acestui buget comunitar, pentru că reprezenta diferența dintre plafonul fixat prin perspectivele financiare și nivelul real al creditelor din fiecare categorie în parte. E un calcul cu, nu, un calcul cu totul și cu totul teoretic, dar că a fost uh, acceptat ca atare de piețele financiare, de Parlamentul European, care și-a dat acordul și astfel Comisia a putut uh, contracta aceste împrumuturi la rate foarte scăzute ale dobânzii. Pe lângă acest fond, s-a creat și mecanismul european de stabilitate. Acesta a căpătat o importanță din ce în ce mai mare pentru a ajunge la suma de 750 de miliarde Practic era vorba de o, un împrumut comun al tuturor statelor din zona euro. Deci, practic, a fost vorba despre un împrumut uh, interstatal sau interguvernamental, iar cotele de participare erau uh, proporționale venitului interstatal. Uh, intern brut. Toate aceste sume au fost incluse în Fondul Monetar Intern uh, European, care, repet, are un caracter comunitar. Trebuie să ne gândim acum și la um, temeiul juridic și la credibilitatea financiară a acestui fond, fără îndoială. Deci e vorba de împrumut uh, și deci chestiunea credibilității este extrem de importantă. Încrederea creditorilor. Dar eu observ următorul lucru. Prin tratate s-a instituit o regulă foarte importantă, fundamentală chiar. Din prima zi de finanțare a politicilor comunitare, bugetul Uniunii e votat în echilibru și executat ca atare. Deci, e vorba despre cel mai bine gestionat buget public din lume. Cred că în altă parte pe pământ nu mai există vreun astfel de exemplu de buget care să nu se regăsească în uh, deficit nici măcar o zi pe an, nici măcar deficit de trezorerie. Deci astăzi, în 6 decembrie, suntem absolut convinși că nu va fi niciun fel de deficit de trezorerie la finele anului. Deci execuția bugetului este în perfect echilibru și uh, resursa VNB tocmai de aceea a fost concepută pentru a rezolva eventuala problema acestui deficit dacă ar fi să apară. Ori, Date fiind aceste elemente, putem trage concluzia că, având în vedere că bugetul nu poate să fie în deficit, Uniunea Europeană nu trebuie să se îndature, îndatoreze. E vorba de balanța de plăți. Și tuturor li s-a părut că așa trebuie să stea lucrurile. E vorba de fondul de 60-70 de miliarde de care vorbeam mai devreme. Deci, practic, e ca și cum am ajunge la o dublă contabilitate – deci dacă se aplică pentru 60-70 de miliarde, de deci ce nu s-ar aplica și pentru o sumă mai mare? Mă rog, trebuie să discutăm și cu specialiștii acest lucru, cu cei mai, avem cei mai eminenți juriști aici, în comisia noastră de altfel. Iar în serviciile Parlamentului, în general vorbind, avem niște persoane resurse extrem de bune cu care ne putem consulta. Și, și mai important de atât ar fi să... că eu cred că dacă discutăm aceste chestiuni, cele două comisii competente pe fond cea economică și monetară și Comisia Buget, eu sunt membru al amândurora, vor fi de acord. Gheorghi nu vrea să reia cuvântul acum, nici Ramon. Bun, în acest caz vă urez sărbători fericite, un Crăciun frumos, în cazul în care nu ne mai revedem până atunci, Mă rog, oricum, ne revedem, dragi colegi, săptămâna viitoare la Strasburg. Poate nu cu toți asistenții și interpreții, cărora le mulțumesc încă o dată din suflet și le urez sărbători fericite. Ne vedem, deci, săptămâna viitoare cu cei care nu-mi vedea. Aici se încheie ședința noastră.